Da, bun, mulțumesc. Atunci trecem. Domnul Ospachic. Domnule Ospachic, aveți cuvântul. You have to push the button, Mr. Uspakic. Domnule Spechici, deci, uh, ca să puteți uh, fi auzit, uh, trebuie să apăsați pe butonul microfonului. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă informez cu privire la faptul că sprijin această decizie. Și doream să vă spun acest lucru. Acum ceva legat de fondul problemei. Dragi colegi, în ce privește directiva Consiliului și a Comisiei referitoare la microentități, micro-întreprinderi și conturile anuale cu privire la schimbări. Este vorba de o discuție la toate nivelurile, pentru că toată lumea discută despre acest lucru și instituțiile UE ca și autoritățile naționale. Cred că trebuie să existe reguli pe plan comunitar, reguli comune pentru toți dar cred că e vorba de a prevedea anumite facilități pentru micro-întreprinderi fără a aduce atingere funcționării pieții unice, fără a aduce atingere regulilor comune de concurență pentru toți. Iată, cred așadar că o, ar trebui să se prevadă o taxă, un impozit comun pentru micro-întreprinderi care să se calculeze fie ținând cont de numărul de persoane care lucrează în aceste întreprinderi, fie pe baza altor criterii. Mulțumesc. Aș vrea să vă explic, dragi colegi, că explicațiile de vot trebuie să fie cât mai la obiect, fiindcă mie mi-e foame. Domnul Ia are cuvântul. Mulțumesc, Mulțumesc domnule președinte. E clar că microentitățile au acum această posibilitate de a nu prezenta conturile anuale. Astfel, Parlamentul European și-a dat uh, unda verde pentru a reduce birocrația. E vorba de 6,3 miliarde de euro și prin această măsură încurajăm dezvoltarea IMM-urilor. Eu aș încuraja foarte multe țări, mai ales Germania, să profite pe deplin de pe urma acestei măsuri. Întreprinderile respective ar putea economisi în jur de 2000 de euro fiecare și este de asemenea și o modalitate de a arăta că Uniunea Europeană are o abordare prietenoasă față de întreprinderi. Domnul Mote, un minut. Si, signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, io non ho sostenuto la risoluzione. Domnule președinte, domnilor și domnilor, am, uh, așa se mă refer la raportul ENE, care se referă la micro-întreprinderi. Rezoluția, în formula sa actuală, creează, după părerea mea, divergențe legate de capacitatea de concurență a diferitelor întreprinderi din diferite țări, lucru care nu este recomandabil în perioada de criză. Problema contabilității este contabilitatea și conturile anuale sunt un instrument important pentru a asigura concurența pe piață și pentru a asigura transparența față de bănci, pentru că pe baza situațiilor financiare se măsoară solvabilitatea întreprinderilor, chiar și micro-întreprinderilor. Și cred că ar trebui să facem eforturi pentru ca micro-întreprinderile să beneficieze de o defiscalizare pentru ca antreprenorii să poată fi cu adevărat competitivi și pentru a crea uh, un context favorabil. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Harkin. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult să sprijin raportul Lena care va contribui la reducerea poverii administrative asupra micro-întreprinderilor subiect care revine de câte ori discuți cu cei din micro întreprindere chestiunea birocrației, a supralegiferării, toată hârțogăria. Și au un argument solid când spun că e rezonabil ca micro să nu se supună acelorași reguli și reglementări ca și firmele mai mari. Deci decizia adoptată azi este una rezonabilă și uh, ca reacție la preocupările micilor întreprinderi care se luptă cu multe obstacole. De multe ori când se propun noi acte de legislație în acest Parlament, acum o modificare care va duce la un mai bun mediu de afaceri, o mai mare competitivitate pentru micile întreprinderi. Și cred că merită să facem acest lucru. Mulțumesc, domnul Bonsignor, are cuvântul. Grație. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să îl felicit pe raportorul Lene. Uniunea Europeană urmărește de aproape lumea întreprinderilor și astăzi a demonstrat uh, acest fapt, iar grupul nostru, grupul popularilor, a avut întotdeauna printre priorități sprijinul acordat uh, IMM-urilor. De aceea, această acțiune merită salutată, reducând birocrația și costurile pe care le au micro-întreprinderile. Pentru micile întreprinderi, în aceste vremuri grele, e o măsură care merită salut, să fie salutată. Statele membre, de asemenea, au uh, posibilitatea de a adapta directiva în momentul uh, oportun, în momentul potrivit. De asemenea, se reduc uh, controlele pe care le facem asupra micro-întreprinderilor. Urmează strategia 2020. Domnul Filip Lambert, două minute. Mr. Lambert is... Oh. Hi. Yeah, Mr. Domnule președinte, dragi colegi, cred că votul la care am asistat este remarcabil din două puncte de vedere. În primul rând, deoarece cele trei mari grupuri au hotărât împreună să facă o revoluție au depus această rezoluție șase minute înainte de expirarea termenului limită și astfel celelalte grupuri nu au putut să facă nimic asupra textului. Nu este o atitudine demnă de laudă în acest Parlament. Și ar fi fost bine măcar dacă avem un text cu sens. Dar dacă avem uh, cinci obiective și șase politici, am ajuns, din păcate, la un text de rezoluție care nu spune nimic despre nimic și este un text susținut de cele trei mari familii politice. Acest text a ridiculizat uh, Parlamentul European pentru că era o dezbatere atât de importantă și n-am reușit să facem absolut nimic decât să spunem niște adevăruri universale. Mulțumesc! Acum, doamna Ramona Mănescu, aveți cuvântul. Domnule președinte, după cum se cunoaște liberalii și democrații au fost printre primii care au solicitat o abordare mai concretă a strategiei de creștere economică și tocmai de aceea doresc să salut modificările pe care strategia ue două mii douăzeci din acest punct de vedere le aduce. cu toate acestea însă consider că anumite aspecte nu au fost atinse în mod suficient. prin urmare doresc să atrag atenția asupra faptului că din strategia ue două mii douăzeci nu reiese foarte clar care va fi relația dintre politica de coeziune și această strategie și consider domnule președinte că politica de coeziune în calitatea sa de instrument financiar principal în dezvoltarea regională trebuie să rămână axată pe regiuni. în plus propunerea comisiei conferă consiliului și statelor membre sarcina principală de a implementa și gestiona politicile care țin de această strategie omițând însă importanța autorităților locale care pentru asigurarea unor rezultate concrete la nivel regional i uh, local. cred că succesul strategiei va depinde în principal de modul în care aceasta va fi implementată la nivel naional local i regional. mulumesc. în cadrul reuniunii informale a consiliului european din unsprezece februarie a fost adoptată o declaraie a efilor de state i guverne pentru susinerea eforturilor greciei de redresare a situaiei sale economice i financiare. în plus s a discutat uh, i de ceea ce înseamnă uniunea europeană în două mii douăzeci continuând strategia de la lisabona. consider că acest vot este un vot pentru solidaritate pentru că este nevoie ca în perspectiva ue două mii douăzeci să fie urmărite priorităile stabilite într un mod mult mai concis care însă să permită valorificarea specificității fiecărei regiuni și soluționarea problemelor pe care fiecare dintre acestea le înfruntă. este nevoie în continuare de creșterea competitivității economice pentru crearea de noi locuri de muncă dar și de investiții în diverse domenii alături de educație și cercetare. sunt convins că în baza principiului solidarității vor fi analizate și tratate corespunzător problemele specifice fiecărei regiuni fiecărui stat membru al uniunii europene astfel încât să fie îndeplinite obiectivele pe care le vom stabili pentru. două mii douăzeci investiia în educaie trebuie dublată de existena unei infrastructuri care să permită punerea în aplicare a cunotinelor coeziunea socială i creterea competitivităii economice europene pe plan global. Vă mulțumesc. Domnul Papa un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Conform concluziilor Consiliului și după dezbaterea uh, de la Parlamentul European de la Bruxelles, uh, de asemenea, în urma uh, poziționării comisarului și a șefilor de stat și de guvern, concluzia pe care o putem trage este că atunci când un stat membru se confruntă cu probleme economice grave, trebuie ca în cadrul Uniunii uh, financiare și monetare ca Uniunea Europeană să ia poziție față de speculația uh, care se face în anumite state membre. Deci, luările de poziție în ce privește crearea unor anumite structuri europene sunt foarte importante. Mă gândesc, de exemplu, la instituirea unui fond monetar european Sigur că așteptăm uh, foarte multe propuneri din partea Consiliului și sperăm că, până la urmă, aceste probleme vor fi soluționate în această perioadă critică. Vă mulțumesc. Uspaschici. Domnul Uspaschic. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun câteva cuvinte despre strategia europeană pentru anul 2020. În principiu, orice inițiativă care își dorește să îmbunătățească situația din Uniunea noastră trebuie sprijinită. Însă asta nu înseamnă că aceeași strategie nu poate să fie criticată. Acest lucru este valabil și pe, de, și pentru strategia despre care discutăm astăzi și pe care am votat-o. Personal, cred că ar trebui să ștergem frontierele uh, dintre legile europene și cele naționale. Nu vorbesc aici despre specificitățile culturale, despre tradiții. Însă, pe plan economic, de exemplu, ar trebui să păstrăm tot timpul în minte faptul că economia europeană este de o piață unică, o piață comună. Și atunci când avem uh, uh, țări diferite, cu regiuni diferite și fiecare cu regulile sale, nu reușim să fim competitivi pentru că uh, aceste reguli nu sunt neapărat compatibile. Ar fi bine să putem să punem în aplicare condiții economice comune să putem să sprijinim dezvoltarea, uh, investițiile în cercetare și pentru crearea de noi tehnologii. Mulțumesc, președintele întrerupe oratorul. Doamna Iala Sender nu mai este în sală. Acum domnul se are cuvântul. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat împotriva acestui raport pentru că strategia Uniunii Europene 2020 merge întotdeauna pe același uh, făgaș, uh, făgașul liberal al strategiei de la Lisabona, care a dus la toate aceste inegalități și a dus la uh, agravarea sărăciei și la adâncirea crizei în Uniunea Europeană. Deci cred că trebuie să ne schimbăm cadrul politicii monetare și economice, al cărei obiectiv ar trebui să fie ocuparea de plină și uh, consolidarea drepturilor dobândite. Uh, răspunsătorii uh, din uh, Uniunea Europeană la înalt uh, grad au dispărut pur și simplu când a apărut criza, au lăsat statele membre să se descurce singure. Și iată, Grecia a devenit un adevărat țap ispășitor și trebuie să adopte aceste măsuri foarte stricte, iar lucrătorii, oamenii de rând, vor plăti oalele sparte. Cred că e momentul să adoptăm un pact de dezvoltare, așa cum se sugerează în rezoluția GUE. Mulțumesc! Domnule președinte, cred că Uniunea Europeană are nevoie de o nouă strategie care să ne permită să ieșim din această criză economică și financiară. Un element important din această strategie este favorizarea liberei circulații a tuturor categoriilor de persoane, că e vorba despre lucrători, studenți, profesori, cercetători uh, sau pensionari. De asemenea, trebuie neapărat să ajutăm uh, IMM-urile, pentru că uh, în caz contrar nu vom avea o ieșire din această criză. Unii nu uh, spun că nu a fost uh, îndeajuns subliniată noțiunea de politică de coeziune, dar eu cred că este greșit acest lucru. Se găsește o referință în document la politica de coeziune și dacă strategiile nu sunt uh, bine aplicate, oricum nu ajungem nicăieri. Acum are contul domnul Bonsignor. Președinte, e momentul de diventare adulti politica. Mulțumesc, domnule președinte. Această criză ne-a arătat cât de necesar este să avem o mai bună coordonare. Trebuie să avem o mai mare autoritate la nivel comunitar, mai multe fonduri pentru infrastructură, uh, o mai mare susținere pentru IMM-uri și foarte multe eforturi pentru realizarea pieței interne. Și foarte urgent avem nevoie de o politică fiscală comună. Multe persoane au ignorat aceste elemente în trecut, în timp ce băncile americane au preluat uh, piețele lumii. Noi eram uh, prinși într-un formalism inutil în Uniunea Europeană. Așadar, această rezoluție este una care aduce niște declarații foarte clare, dar e nevoie de mai multe eforturi din partea Comisiei panie przewodniczący! szanowni państwo! domnule președinte doamnelor și domnilor această nouă strategie ue două mii douăzeci e un frate mai mic al strategiei de la lisabona și dacă nu înveți de la fratele mai mare de la fratele mai mare, rămâi repetent și deci nu o să uh, faci studii avansate în viață. Toți liderii europeni vorbesc despre uh, Uh, această strategie. Așa s-a făcut și pe timpul strategiei de la Lisabona. S-a spus că ea trebuie adoptată. Însă, în același timp, statele membre puneau bețe în, în roate uh, circulației uh, mărfurilor și a persoanelor în Uniunea Europeană. Această strategie e puțin diferită de strategia de la Lisabona. Sigur că s-a îmbunătățit, pentru că în ultimile luni nu se vorbea deloc despre coeziune. Însă, până la urmă, pare să fie o listă de dorințe lipsite de conținut. Uh, Ă, sigur că ea trebuie să se reflecte și în bugetul nostru și în ă, viitorul cadru bugetar. Și sper deci că această strategie nu va duce la dominarea de către vechile state membre a noilor state membre. Vă mulțumesc. Președinte, stimați, președintele, stimați colegi, Aș dori să vă spun că am făcut deja 15 explicații de vot, dar avem 53 de explicații de vot în total. Deci uh, vom pierde mult timp. Dacă doriți să le transmiteți în scris, sunteți bineveniți. Mai am o solicitare suplimentară de explicație de vot pe acest uh, raport. Domnul uh, Balțo are cuvântul az domnule președinte. Strategia uh, UE 2020. Eu am votat nu pentru această strategie, pentru că este evident că ea adoptă o politică economică neoliberală și stipulează în mod clar faptul că este împotriva politicilor protecționiste, împotriva intervențiilor statului. Dar foarte clar, lecțiile pe care trebuie să le uh, tragem din uh, criza economică este faptul, uh, sunt tocmai uh, opuse. Nu putem să, lăm, să lăsăm piețele să se reglementeze singure. Acest text spune că regulile intră în vigoare în mod automat dacă statele membre nu reușesc să le implementeze. Și de asemenea este nevoie de o autoritate de supraveghere la nivel european și e clar că se vor lua uh, măsuri obligatorii juridice uh, trecându-se peste autonomie. Doamna Ella Sender uh, s-a reîntors după masa de prânz să, își, uh, să ne ofere explicație dânsă. Aveți un minut, doamnă. Gracias, presidente. Sí, mm, le agradezco. Mulțumesc, domnule președinte. și vă mulțumesc că îmi dați cuvântul, deși nu eram prezentă în sală inițial, dar să știți că n-am fost la masa de prânz. În calitate de membră a Comisiei de Control Bugetar, vreau să spun că am votat pentru um, această rezoluție despre Europa 2020. E bine că Parlamentul a putut să-și uh, exprime punctul de vedere, dar am avut o rezervare în ce privește alineatul 18 pentru că deocamdată spune ceva care nu este corect, și anume că Curtea uh, de Conturi a criticat uh, statele membre deoarece uh, nu au gestionat bine 80% din uh, bugetul Uniunii Europene. Dar, de fapt, nu este adevărat, pentru că în ultimii ani Curtea de Conturi ne-a dat o declarație de asigurare pozitivă. Uh, mai ales pentru uh, marea parte a bugetului, pentru că știți foarte bine că practic numai 20% din buget uh, este gestionat la nivelul statelor membre. Deci eu cred că această declarație nu este corectă, cum spuneam, nu se poate spune că un procent acest de mare, acest mare din buget nu a fost bine uh, gestionat. Aveți cuvântul, doamna Mănescu. Mr. Manescu. Doamna Mănescu. Ramona Nicola Mănescu. Domnule președinte, uh, am votat împotriva raportului Goldstone Uh, dei raportul goldstone iniial părea să reprezinte o iniiativă bună în intenia sa de a analiza atent conflictul israeliano palestinian i de a identifica cele mai bune soluii în ceea ce privete uh, situaia uh, din zonă mi a fi dorit însă ca acest raport să fie unul mai obiectiv în linie cu prevederile dreptului internaional i dreptului umanitar însă am fost neplăcut surprinsă să constat că în acest raport guvernul israelian este tratat cu aceeai unitate de măsură ca hamasul care după cum tim este o organizaie uh, care este listată de uniunea europeană printre uh, organizaiile teroriste i ca atare nu cred că prin acest raport conflictul israeliano palestinian i tensiunile din zonă situaia din zonă se vor îmbunătăi într un fel. din acest motiv am votat împotrivă. Mulțumesc. Domnul Mesaros. aveți cuvântul un minut. A Richard Goldstone bíró tímje által... Mulțumesc, domnule președinte. Raportul întocmit de domnul Goldstone este munca uh, unor persoane uh, înalt calificate și respectabile și ar trebui să ne încredem în judecata lor dar nu este un raport politic și de aceea el ar trebui să fie pus în aplicare. Eu am votat pentru acest raport. Nu sunt de acord cu toate dispozițiile acestui raport, cu toate că eu cred că a fost foarte bine să adoptăm acest raport astăzi în Parlamentul European și sper că acesta va contribui la crearea păcii în Orientul Mijlociu. Mulțumesc! Doamna Doz nu e aici, trecem la Doamna Cristina Mor- Morvai, aveți cuvântul, doamnă. Mulțumesc. În decembrie 2008, Israelul a lansat un atac brutal în fâșia Gaza, datorită uh, cărui atac au murit uh, 1400 de civili, de persoane mai ales civili, printre care 450 de copii acest raport Goldstone încearcă să pună în aplicare măsuri obiective, explorând uh, și subliniind uh, aceste crime îngrozitoare, stipulând în, asem- în același timp care elemente ale legislației internaționale au fost încălcate de către acest uh, încălcate de Israel în acest atac brutal în numele uh, delegația, delegația maghiară în Parlamentul European a votat da pentru acest raport. Pentru că acest raport promovează punerea în aplicare a recomandărilor din raportul Goldstone și uh, cere scuze, cerem scuze victimelor palestiniene pentru că guvernul maghiar a fost întotdeauna împotriva acestui raport, ceea ce merge împotriva Parlamentului European. Mulțumesc, domnul Van Dalen. Eh, Domnule președinte, raportul Goldstone este unilateral. Atacă în mod mult prea exclusiv Israelul pe când și Hamasul folosește persoanele civile drept scut împotriva atacurilor uh, israelienilor. La Națiunile Unite, comisia competentă uh, a fost prezidată de reprezentantul Arabiei Saudite, a Libiei și a Pakistanului. Sunt niște țări nu prea renumite pentru calitatea democrației lor sau a respectării libertății de exprimare. Și cred că uneori fenomenul este contagios. Așa s-au întâmplat lucrurile și de aceea eu am votat împotriva rezoluției PP-ului. Această rezoluție este toată de unilaterală, precum și raportul Goldstone. Mulțumesc. Domnul Takula. Sin tätä Goldstonein raporttia vastaan. Minusta on häpeä, että Euroopan parlamentti hyväksyi vaikkakin niukalla enemmistöllä tämän raportin, koska tämä oli hyvin yksipuolinen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 pare să fi uitat cele 800 de uh, rachete pe care uh, le-a trimis Hamasul în uh, teritoriile uh, israeliene și că această țară are tot dreptul să uh, își um, apere uh, cetățenii. Eu cred că acest raport unilateral a fost adoptat aici, deși nu cu o mare majoritate. Sper să nu se mai întâmple așa pe viitor. Uh, pentru că noi aici luptăm pentru apărarea drepturilor omului și a democrației și a libertății de exprimare. Mulțumesc. Se że tym razem krócej. Domnul Sikierski, mulțumesc, domnule președinte, de această dată voi fi foarte succint. Cred că judecătorul Goldstone nu este chiar un exemplu de obiectivitate. Și eu am votat împotriva acestui raport pentru că mi se pare că prezintă situația din Orientul Mijlociu într-un mod uh, maniheist, în alb și negru, ca și când ar fi un film alb-negru. Uh, cred că situația este mult mai complexă și cred că ar trebui să evităm astfel de judecăți de valoare foarte unilaterale. Domnule președinte, eu personal, poate și dumneavoastră, am fost în orașul Derod. care a fost atacat de către misilele trimise de către Hamas și ardea pur și simplu întreg orașul. Și cred că acest raport nu ar trebui să, se, uh, să fie subiectul mândriei Parlamentului European. Președintele, nu am fost acolo, m-ați întrebat, dar am fost în alte locuri în Orientul Mijlociu. Domnul Hannan. Domnule președinte, am auzit foarte multe despre proporționalitate în această dezbatere și mă întreb ce ar spune oponenții Israelului, ce ar considera ei proporționat dacă statul evreu pur și simplu ar fi luat același număr de uh, rachete și le-ar fi trimis în Gaza, ar fi fost uh, o măsură proporțională uh, în acest raport avem uh, senzația ciudată că, pe de-o parte, citim despre un atac violent, de care autorul a uitat să menționeze că uh, a, acesta s-a petrecut în timpul unui meci de box. E pur și simplu e scos din context a, uh, acest, a, aceste comentarii din, din raport. Eu cred că Israelul dorește să avem o poziție uh, Uh, în care să există o entitate palestiniană puternică, un bun vecin și în același timp parțialitatea și tonul acestui raport uh, au îndepărtat ideea uh, existenței a două state, unul israelian și unul palestinian, care să trăiască în pace. Mulțumesc. Domnul Lambsdorff, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Noi am votat împotriva, uh, împotriva acestui raport. Pentru că nu putem să fim de acord cu un raport în care uh, se uh, atacă o țară democratică, uh, Israelul, în mod uh, nedrept și uh, un raport care nu ia în considerare în mod uh, corespunzător cauzele acestui conflict. Noi uh, nu, uh, nu respingem uh, modul în care um, Raportul spune că Israelul trebuie să facă o investigație. Într-adevăr, Israelul trebuie să facă această investigație. Uh, de asemenea, uh, nu înseamnă că acceptăm uh, politica statului Israel în procesul de pace în totalitate. Dorim să existe discuții între Israel și Palestina și administrația Obama trebuie să ia, să-și continue, să-și continue eforturile foarte serioase pentru pace în Uh, regiune. Și uh, sigur că acest proces este pus în pericol de către Israel dacă își extinde uh, um, construirea de colonii. Aceste lucruri trebuie să fie criticate în mod justificat. Mulțumesc. Trecem acum la Belarus. Domnul Micolașic, un minut. Domnul Micolașic. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt convins că trebuie să transmitem un semnal foarte clar către Belarus. Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită să reevalueze uh, relațiile bilaterale dacă Belarus nu încetează să încalce drepturile omului și principiile statului uh, de drept. Eu sunt indignat de uh, decizia președintelui Belarusului cu privire la controlul pe internet. În multe puncte este vorba despre nerespectarea libertății de expresie, libertății presei este vorba de uh, prejudicierea valorilor democrației, uh, ceea ce crește neîncrederea cetățenilor din Belarus față de autorități și, de asemenea, neîncrederea noastră față de uh, aceste autorități. Acum scurt timp, reprezentanții opoziției democratice au fost reținuți de către poliție și în Uh, există um, probleme foarte mari și în ceea ce privește alegerile din anul următor. Mulțumesc! Panie przewodniczący, bardzo dziękuję kolegom za przygotowanie tej rezolucji. domnule președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult că, pentru faptul că această rezoluție a fost pregătită și a fost votată în Parlamentul European. Votând în favoarea acestei rezoluții, ne-am exprimat sprijinul în favoarea democrației și a respectării principiilor fundamentale de drept și a libertăților fundamentale în Belarus. Acestea sunt uh, valorile care stau la temelia Uniunii Europene și ar fi bine să putem să ajutăm la impunerea lor și în Belarus. Statele membre ar trebui să dea uh, un exemplu pentru țările lor vecine și ar trebui să se asigure că și pe teritoriile lor drepturile minorităților sunt respectate. Domnul Cașmarec, acum un minut. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, eu am votat pentru această rezoluție. Noi ne dorim legalizarea Uniunii Polonezilor din uh, Belarus. Ne-am exprimat solidaritatea față de toți cetățenii din Belarus care nu se pot bucura de drepturile lor cetățenești. Am primit o scrisoare de la, Belar- de, de la ambasadorul uh, Belarusului din Polonia săptămâna trecută care este foarte îngrijorat în legătură cu adoptarea acestei rezoluții. El consideră că noi nu am prezentat uh, situația în mod obiectiv în mass media poloneze. Nu cred că e adevărat. Uh, cred că lucrurile sunt mult mai complexe. Până la urmă e vorba de drepturile minorităților și de valorile fundamentale. Și cred că e în interesul Belarusului uh, să discutăm aceste probleme. Mulțumesc. Haima Lucia Andrichiane are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am susținut rezoluția cu privire la situația societății civile și a minorităților naționale din Belarus. Doresc să exprim încă o dată preocuparea mea foarte serioasă cu privire la încălcările drepturilor omului din Belarus, împotriva membrilor societății civile, împotriva membrilor minorităților naționale și ale organizațiilor acestora doresc să-mi declar uh, solidaritatea de plină cu cetățenii care nu pot să se bucure de drepturile lor civile. Doresc de asemenea să condemn în mod ferm arestarea doamnei Angelica Boris, președinta uh, Uniunii Polonezilor din Belarus și a lui Anatoli Lebesco, liderul uh, opoziției, um, liderul Forțelor Democrate Unite din Belarus, care a fost de mai multe ori oaspetele nostru în Parlament în mod regretabil, oamenii din Belarus nu pot să beneficieze de multe dintre propunerile pe care Uniunea Europeană le finanțează, multe dintre proiectele pe care Uniunea Europeană le finanțează în parteneriatul estic. Mulțumesc, domnul Tacula. Aveți cuvântul. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Mulțumesc, domnule președinte. Eu consider că Situația din Belarus uh, este îngrijorătoare și ar fi bine ca uh, eurodeputații să rămână uh, tot timpul vigilenți cu privire la aceasta. Din nefericire, uitați-vă cum am votat raportul Goldstone. Tot ceea ce are de-a face cu regiunea Caucazului, cu Belarusul sau indiferent de special subiect este vorba, nu trebuie să pierdă în vedere valorile noastre fundamentale, dreptul la libertatea de exprimare și la libertățile fundamentale în general. Trebuie să uh, vedem cum putem face pentru ca drepturile minorităților să fie respectate în Belarus și în special uh, libertatea de cult. Mai multe uh, comunități religioase au fost persecutate acolo. Este foarte important să trimitem acest mesaj autorităților din Belarus. Vă mulțumesc. Domnule președinte, deși sprijin formularea acestei rezoluții, mă întreb dacă suntem chiar uh, în drept să dăm lecții Belarusului în legătură cu democrația sa și felul în care o respectă. Spunem că Belarusul are un parlament uh, fantomă, dar haideți să ne uităm la noi. Uh, noi uh, care nu ținem cont uh, de deciziile din statele membre. Ne plângem de faptul că au alegeri fraudate. Noi organizăm alegeri, însă nu ținem cont de rezultatul acestora. Apoi ne plângem tot timpul că acolo e, încă conduce Uniunea Sovietică, ori noi ne menținem politica agricolă comună, politica socială și corporatismul de tip european. Nu e de mirare, domnule președinte, că statele comuniste duc Uh, această campanie uh, pentru atunci când statele doresc să uh, participe la statele sovietice ale Europei. Să nu uităm de faptul că dacă ne gândim la anul 1984, ne dăm seama că câteodată porcii au drepturi mai multe în Europeană decât oamenii. Domnul Gol, Golniș. Domnule președinte, dincolo de conținutul acestei rezoluții, eu vreau să spun că sunt împotriva principiului în sine. Patrioții din uh, țările de jos, din Ungaria, din Franța și așa mai departe, sunt tot timpul persecutați. Și acest lucru nu trezește nicio reacție în acest Parlament. Ei nu sunt deloc sprijiniți. Președintele, întrerupe. Uh, da, îmi pare rău, dar se vorbește finlandeză pe canalul de engleză. Vă rog frumos să începeți din nou pe, și, pentru ca interpreții să regleze problema. Mulțumesc, acum totul funcționează. Deci, domnule președinte, spuneam că patrioții din Franța, din țările de jos, din Ungaria, din Germania, din Austria sunt în mod uh, frecvent persecutați uh, pe motive politice, religioase și altele. Și acest lucru nu trezește nicio reacție în acest Parlament. Și de aceea Europa n-ar trebui să, n-ar trebui să dea lecții despre ce se întâmplă în afara frontierelor sale sau în restul lumii. Să nu uităm ce s-a întâmplat în uh, Ucraina, sau mai ales în rezoluția pe care am votat-o despre Ucraina, despre cazul lui Stepan Bandera, cel care în condiții atât de dificile a încercat să-și croiască un drum între două regimuri totalitare. El a rămas un erou în mintea multor ucraineni care s-au uh, estimat uh, umiliți de majoritatea acestui parlament. Sunt eroi naționali care s-au uh, bătut împotriva uh, dușmanilor națiunii Oare altora le pasă de faptul că pentru noi jandar, în Franța este o mare eroină? De aceea ar fi bine ca Parlamentul European să își păstreze, uh, să rămâne la fel de rezervat în ce privește eroii altor națiuni. Mulțumesc! Acum trecem la impozitarea tranzacțiilor financiare. Doamna Sindborn, în numele grupului conservatorilor și reformatorilor. The ECR recognizes... Mulțumesc. Grupul ECR recunoaște faptul că serviciile din industria financiară nu pot să scape de taxare. Pentru că s-au făcut suficiente uh, greșeli acolo și s-au produs prea multe pagube prin uh, uh atitudinea um, băncilor. De aceea este nevoie de finanțare pentru a stabiliza uh, erorile sistemice. În cadrul unui acord internațional a venit momentul să existe o astfel de taxă pe tranzacție financiare, indiferent de îndoielile cu privire la uh, măsurile practice. nu ar trebui să fie uitată niciun, uh, nicio măsură atât timp cât există niște garanții care să uh, îi uh, garanteze funcționarea. În la aliniatul 7 avem rezerve. În primul rând, ne opunem unor competențe, competențe suplimentare în domeniul fiscalității pentru Uniunea Europeană și acest aliniat arată că acesta este uh, rezultatul dorit. În al doilea rând, taxa pe tranzacții, tranzacții financiare nu ar trebui să fie utilizată ar trebui să fie utilizată pentru a Uh, da stabilitate financiară pentru viitor și pentru a ne proteja împotriva unor evenimente ca cele recente. Această rezoluție este mult prea focalizată asupra soluțiilor de um, impozitate și se sugerează utilizarea banilor pentru um, finanțarea unor proiecte de dezvoltare și proiecte ecologice. Această taxă ar putea să fie um, fezabilă și fără um, Uh, uh, cooperarea internațională și de aceea noi am votat împotriva. Mulțumesc, domnul Higgins, un minut. Uh, Domnule președinte, eu m-am abținut în ce privește votul asupra impozitării tranzacțiilor financiare pentru că mi se pare că acest text este de-a dreptul obscen și complet neadecvat. Există mișcări speculative peste tot în lume, dar marii giganți financiari gen Goldman Sachs sunt vinovați de aceste uh, manipulări. Și știți foarte bine că aceste uh, fonduri uh, alternative continuă să își desfășoare activitățile. Mai mult de 2000 de miliarde de uh, euro au fost tranzacționați pe aceste piețe și s-au uh, dus atacuri, s-au purtat atacuri împotriva euro și împotriva unor țări, precum Grecia. Eu am senzația că acest text, în loc să încerce să oprească acești criminali, de fapt aproape că îi încurajează pentru că uh, vrem să, pur și simplu, numai să impozităm aceste tranzacții în loc să încercăm să le oprim. Noi avem nevoie de un control democratic a acestor fonduri uh, speculative, acestor fonduri alternative, pentru că astfel vom servi societatea și vom pune capăt uh, sărăciei decât să ne arătăm lacomi. Mulțumesc, domnul Borghezio. Ci siamo stenuti, ma... Mulțumesc, domnule președinte. Noi ne-am abținut Motivul pentru care am fost împotriva acestei intenții europene de a impune uh, o taxă e motivul nostru principal și aceasta, acesta se reflectă și în declarația uh, Comisiei. De fapt, se spune că trebuie să se instituie o taxă minimă pe emisiile poluante. Și noi nu dorim ca Uniunea Europeană să aibă competențe uh, fiscale. Nu, e de competența statelor membre să facă acest lucru nu trebuie să aibă loc uh, fiscalitate fără reprezentare. Noi suntem total împotriva acestei idei de a avea uh, o taxă impusă uh, împotriva deciziei Curții Constituționale din Germania în 2009. Uh, în urmă cu o săptămână a avut loc o reuniune foarte misterioasă Uh, în legătură cu alegerea unui șef al unui uh, institut financiar, unde s-a luat această decizie să se instituie o taxă pe emisiile poluante în Uniunea Europeană, astfel încât uh, să crească prețurile la carburanți. Ori e o situație care e neconstituțională. Vă mulțumesc, domnul Hannan. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu sunt convins de argumentele în favoarea acestei taxe. Accept motivele sincere ale celor care susțin propunerea. Este o chestiune uh, în care uh, persoane cu bune intenții pot să aibă concluzii diferite. Însă, nu este niciun fel de argument pentru impunerea unei astfel de taxe exclusiv în Uniunea Europeană. O taxă Tobin, care se aplice doar la nivel regional, va duce la scurgerea de capital către zonele unde nu există astfel de taxe. Așadar, de ce tocmai am votat atât de, într-un număr atât de mare pentru un sistem care va dezavantaja în cele din urmă Uniunea Europeană? Răspunsul este pentru că ea îndeplinește toate interesele anumitor persoane. Atacă Londra, atacă City-ul londonez și băncile de acolo și uh, banii nu trebuie să treacă pe la statele membre împreună cu alte propuneri care vin uh, în ceea ce privește armonizarea supravegherii financiare, uh, directiva privind uh, managementul alternativ al fondurilor um, speculative, vedem că Uniunea Europeană se îndreaptă către sărăcie. Mulțumesc! Domnul Kamal. Mulțumesc, domnule președinte Oricine a studiat actuala criza financiară se întreabă cum a fost posibil ca în ciuda supravegherii financiare să ajungem la faptul că băncile au dat faliment și s-au folosit miliarde din banii publici pentru a ajuta aceste bănci să supraviețuiască. Poate să pară rațional să tra- impozităm tranzacțiile financiare pentru a-i ajuta pe cei din țările sărace, sau în general să ajutăm uh, uh, categoriile vulnerabile ale societății noastre. Însă, din păcate, dacă analizați uh, lanțul din, pe piața financiară, veți vedea că ce se va întâmpla este că băncile vor repercuta costul suplimentar asupra clienților lor și apoi se vor uh, uh muta în țările mai puțin dezvoltate și, de fapt, vom avea numai de pierdut. Dacă chiar vreți să rezolvați această problemă, nu ar fi trebuit să vă las la întrecere voi, diferitele guverne, în a folosi miliarde din uh, banii uh, publici pentru a ajuta aceste bănci. Ar fi trebuit, din potrivă, să vă gândiți cum să îi folosiți mai bine, cum spuneam, pentru a ajuta aceste uh, țări mai puțin dezvoltate. Mulțumesc. Acum, ce privește spațiul unii de plăți în euro, domnul Pașcu. Chcem oceniť úsilie Európskej... președinte. Doresc să spun că apreciez eforturile Uniunii Europene pentru introducerea unei plăți unice, unei zone unice de plăți în euro. Pe de altă parte, văd că aceste nouă reglementări vor fi abuzate de către bănci. Acestea introduc pur și simplu noi taxe. Pe de o parte, băncile uh, au adaptat uh, taxele pentru plăți în sensul în care uh, au, uh, le-au adaptat la costurile din uh, fiecare țară. În același timp, au introdus în filialele din alte țări taxe suplimentare. Odată cu introducerea de noi reglementări, aceste taxe suplimentare nu sunt uh, anulate, ceea ce înseamnă că uh, băncile Uh, abuzează de această situație pentru a profita, pentru a câștiga profituri suplimentare. Iar noi trebuie să avem grijă ca aceste reglementări să fie uh, respectate în totalitate de către instituțiile financiare. Mulțumesc. Vorbim acum despre acordul împotriva contrafacerii. Domnul Kalinowski, un minut. Panie przewodniczący, głosowałem za przyjęciem tej rezolucji, gdyż jak Domnule președinte, eu am votat pentru această rezoluție pentru că, în calitate de reprezentant al alegătorilor, nu pot să fiu de acord cu ceva ce se unăltește în spatele lor. Uh, tratatul de la Lisabona uh, acordă competențe suplimentare Parlamentului European, deci uh, Parlamentul ar trebui să se asigure că se respectă drepturile cetățenilor. Nu putem să permite astfel de uneltiri și secretizări în felul în care Comisia negociază, pentru că astfel se, nu se respectă legea comunitară și astfel cetățenii nu au un acces de plin la legislația europeană. Deci mă bucur de faptul că Parlamentul European a discutat uh, uh, documentul Euro uh, Comisiei în legătură cu contrafacerea. Doamna Harkin. Domnule președinte, în ce privește uh, acta, negocierile actuale sunt complet lipsite de transparență. Și a folosit o asemenea trans, uh, formă de negociere pentru a ajunge la un acord global nu mi se pare deloc acceptabil. Uh, Indiferent de conținutul acestui acord, nu putem să acceptăm faptul că nu ni se dă accesul la informații care vor uh, um, afecta pe toți cetățenii europeni. Avem absolut nevoie de mai multă transparență și de o monitorizare a acestor negocieri. S-a cerut Comisiei Europene să uh, divulge informațiile cu privire la aceste runde de negocieri Totul, indiferent de ce măsuri s-ar lua, acestea nu pot să fie deasupra uh, protecției datelor cu caracter personal sau deasupra libertăților fundamentale, precum libertatea de exprimare, libertatea de a întreprinde și așa mai departe. Drepturile fundamentale, libertățile fundamentale ale cetățenilor europeni sunt valoarea supremă și acest lucru trebuie să um, fie tot timpul o prioritate pentru Comisie și pentru Parlament. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Kamal un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că un lucru foarte important în această rezoluție este faptul că am reușit să obținem o alianță în Parlament. Am avut o zonă de uh, consens și anume, neavând informații suficiente cu privire la aceste negocieri, am văzut în, în blogosferă tot felul de zvonuri sugerând că uh, existau propuneri ca și confiscarea laptopurilor sau a MP3 playerelor la frontiere. Ceea ce a fost foarte clar pentru noi toți era că doream mai multă informare, mai multe informații, mai multă transparență cu privire la aceste negocieri. Cred că comisarul a auzit acest mesaj aseară foarte, foarte clar și mă bucur că a promis că ne va oferi mai multe informații. Dacă Comisia negociază în numele celor 27 de state membre, în numele Uniunii Europene, este esențial ca și noi să știm care este poziția negociatorului și, de asemenea, să existe o evaluare de impact cu privire la ceea ce se propune și care va fi impactul asupra industriei din Uniunea Europeană. Așadar, salut uh, ceea ce a spus comisarul la seară și aștept mai multă transparență. Mulțumesc, domnul Pașca, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt foarte neliniștit în ceea ce privește comportamentul Comisiei Europene în privința acestui acord. Negocierile au loc în spatele ușilor închise. Deputații europeni nu sunt informați cu privire la elementele pe care trebuie să le voteze apoi. Și cred că această procedură trebuie să fie modificată. Eu aștept ca din partea Comisiei Europene uh, să uh, informeze Parlamentul dacă dorește ca și Parlamentul să-și asume o răspundere. Nu cred că este un deloc un semnal pozitiv pentru uh, opinia publică și pentru restul lumii ca Comisia Europeană să trebuiască să revizuiască de mai multe ori acest acord. Acest lucru nu arată faptul că instituțiile colaborează așa cum trebuie. Mulțumesc! Thank you. Ajungem acum la sistemul de preferințe tarifare generalizate. Domnul Kamal. Vă rog, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum știm mulți dintre el, sistemul GSP trebuie revizuit, urmează să fie revizuit și sistemul actual uh, va ajunge la termen. Și cred că e foarte important când vorbim despre acest sistem GSP și GSP Plus, e că în timpul negocierilor pentru acordurile de parteneriat comercial, multe state membre sunt împotriva uh, semnării unui astfel de acord cu Uniunea Europeană. Uh, eu întotdeauna am criticat uh, Parlamentul European pentru că are același calapod pentru relațiile comerciale. Întotdeauna când am vorbit cu reprezentanții Comisiei, mi se spune că aceste acorduri de parteneriat comercial nu vizează nu numai comerț, ci și exportarea modelului de integrare regională. Unele state doresc acorduri și doresc să exporte în mod preferențial esențial uh, uh, bunuri și servicii uh, pe piața europeană. Și deci trebuie să le permitem acestor țări care doresc un acord, dar care nu respectă criteriile, acest sistem GSP Plus, ca o alternativă la propunerea Comisiei, mai flexibilă. Și sperăm că astfel vor veni uh, creatori de locuri de muncă în uh, țările noastre. Mulțumesc, domnul Hannan. Domnule președinte, aproape că nu ați observat faptul că în America Centrală și America Latină se trece din nou la autocrație, la dictatură. În Venezuela, în uh, Columbia, Chile și așa mai departe, avem acum la putere regimuri care nu chiar sprijină uh, democrația și vedem uh, cum comisiile electorale, curțile supreme și așa mai departe, aproape că uh, fac să fie fără valoare constituțiile acelor state. Și în ciuda faptului că se întâmplă toate aceste lucruri, pe cine au, au ales cei din stânga să arate cu degetul este pe uh, Alvaro Uribe și regimul din Columbia, pur și simplu pentru că el a încercat să restaureze ordinea în țara sa și cu o mână de fier a reușit să învingă forțele paramilitare. Dar iată că să le fie rușine, cei din stânga acestui parlament au ales totuși să-l arate cu degetul. Thank you. Uh, Mr. Antoniozzi on Antoniozzi Albuțini.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 Aș dori să-i mulțumesc colegului Albertini pentru munca depusă pe acest subiect foarte important pentru Uniunea Europeană. La intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, competențele Uniunii Europene în domeniul uh, politicii de securitate comună și de apărare au crescut și noi ne dorim ca Uniunea Europeană să exercite și mai multe răspunderi. Am dorit ca ea să se implice și mai mult în acest domeniu al politicii externe. Sunt de acord cu solicitarea făcută în atenția uh, doamnei Ashton de a uh, veni în fața Parlamentului, de a trimite în fața Parlamentului persoanele care urmează să ocupe posturi importante în Serviciul pentru Acțiune Externă. De asemenea, Parlamentul European ar trebui să aibă acces la informație la fel ca și Consiliul. Acest raport este un prim pas important pentru a construi o politică europeană puternică în care Uniunea Europeană să poată să-și exercite rolul pe uh, scena internațională. Domnul Sinclair are acum cuvânt. Doamna Sinclair, îmi cer scuze. Thank you, uh, Mr. President. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat împotriva amendamentului 17 D și 19 care atacă NATO uh, pentru eliminarea bazelor uh, NATO din Uniunea Europeană. Uh, unii, cei care cred în Parlamentul European, au ca argument faptul că Europa a ținut pacea în lume în ultimii 60-70 de ani. Eu aș spune că nu, NATO cu forțele sale armate a menținut pacea în lume și cred că e o rușine că se permite uh, votarea unor astfel de amendamente în uh, plenul Parlamentului. Eu cred că cei care le-au propus uh, au această rămășiță de ideologie în care se încălzește încălcau drepturile fundamentale. Forțele NATO au, uh, provoca, au uh, apărat Europa de acest uh, coșmar. Aș dori să le mulțumesc americanilor, canadienilor și altor state NATO care ne-au scutit de acest coșmar cred că se construiește un nou, o nouă formă de totalitarism Uniunea Europeană respectiv. Mulțumesc. Trecem la PESC. Domnul Anton Ioți are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru acest raport deoarece vreau să uh, subliniez faptul că toată lumea își dorește să crească sinergiile și să existe mai multă colaborare între statele membre, chiar și pe plan uh, um, um, militar. Deoarece această poziție ar trebui să fie împărtășită de majoritatea statelor membre și, de asemenea, cred că este nevoie de un centru operațional permanent pentru Uniunea Europeană care să se afle sub uh, uh, comandamentul înaltului reprezentant pentru PESC. Astfel, operațiunile civile și militare vor putea să fie bine coordonate și vor putea să fie eliminate întârzierile și problemele pe care le cunoaște sistemul actual. Mulțumesc, domnul Ciunte, să are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, pentru răbdarea dumneavoastră. Eu am votat împotriva acestui raport pentru că el continuă în direcția periculoasă pe care a luat Europa uh, de uh, câțiva ani. Militarizarea Uniunii Europene legitimează intervențiile militare, uh, ne permite ca în perioade de crize sociale să uh, folosim uh, forțele militare. Europa are o responsabilitate uriașă ca în timp ce se schimbă arhitectura lumii, noi să adoptăm o politică mai prietenoasă în ceea ce privește pe vecinii noștri. Să nu urmăm în mod uh, uh orb Statele Unite ale Americii. trebui, ar trebui să punem mai mult accent pe diplomație în rezolvarea conflictelor și să nu utilizăm forța. Uh, acesta este lucrul pe care și doresc cetățenii europeni. Mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor!